Votul pe marginea acestui raport va avea loc mâine, următorul punct de pe ordinea de zi, intervențiile de un minut. Și începem cu doamna Boxcor. Parlament. A béke és az európai alapértékek... Stimați colegi, pacea și garantarea drepturilor fundamentale sunt uh, lucruri esențiale pentru Uniunea Europeană. Mulți doresc să se alăture acestei uniuni, însă aderarea la aceasta vine și cu o serie de obligații. Ucraina a ales să meargă pe această cale. Populația ucraineană are o minoritate maghiară de peste 150.000 de persoane. Cu toate acestea, minoritatea locală maghiară suferă de tratamente violente, precum a fost uh, și majul care a avut loc în martie. A fost un marș împotriva uh, minorității maghiare de la noi. Acest lucru este anticonstituțional în Ucraina și, de asemenea, nu respectă obligațiile internaționale ale acestei țări. Am transmis o întrebare în scris doamnei Mogherini și, în răspunsul său, mi-a spus că asoci

Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Pentru prima dată Slovacia va deține, va deține președinția Consiliului Uniunii Europene și o temă importantă va fi migrația. În trecut au existat declarații din partea oficialităților slovace care au uh, ridicat multe semne de întrebare peste tot în Europa și mă bucur acum să văd că guvernul slovac are o abordare mai complexă și nuanțată. Însă, sigur, trebuie să asigurăm protecția frontierelor externe și să luptăm eficient împotriva terorismului. În același timp, însă, trebuie să oferim condiții decente și solicitațiilor de azil. Însă, în documentul slovac nu se vorbește de această componentă.

În Regatul lui ne confruntăm cu cea mai importantă decizie în ultimele decenii. Din anii 70 încoace, sindicatele britanice au cooperat cu omologilor europeni în încercarea de a îmbunătăți condițiile de muncă. Patru femei au simbolizat lupta femeilor pentru plată egală, dar Curtea Europeană a fost cea care a garantat acest drept în 92. Măsurile europene au salvat vieți, S-au asigurat drepturi fundamentale, cum ar fi concediul de maternitate, drepturi egale pentru angajații cu jumătate de normă, dreptul la o vacanță plătită, toate acestea își au sursa în legislația europeană. Acum, cei care vor ieșirea Marii Britanii vorbesc de o Britanie mai flexibilă și vor să pună pe foc toate aceste drepturi. Nu le dați ocazia să o facă, votați, rămânem pe 23 iunie. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Domnul Selimovic urmează. Thank you, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Două țări uh, au cel mai mare număr de uh, încălcări ale dreptului uh, în uh, lumea aceasta, Uzbekistan și Pakistan. Uh, este foarte important uh, pentru autoritățile din Uzbekistan, au arătat două rapoarte, de a continua cu măsurile pe care le implementează, astfel încât copiii să fie ținuți departe de uh, munca uh, la câmp atâta vreme cât acest tip de acțiune era foarte răspândit în trecut drepturile uh, în ceea ce privește munca sunt încălcate în mod repetat în Uzbekistan și Pakistan, iar statele membre de multe ori uh, au privit în altă parte atunci când copiii au fost forțați să lucreze în aceste două țări. Comisia ar trebui să reacționeze în mod ferm la astfel de situații atunci când este vorba despre încălcarea drepturilor omului și să se impună, să lupte împotriva uh, acestei munci silite în Uzbekistan și Pakistan. Mulțumesc, Dambaschi. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, colegi, săptămâna trecută Bundestagul a votat pentru o declarație care condamnă crimele împotriva umanității. Este vorba despre genocidul armean, după cum bine știm. Este vorba de genocidul din 1915. Justiția istorică a provocat o reacție bizară din partea premierului uh, turc, o reacție care nu are nimic de a face cu valorile europene și cu um, politicile care sunt uh, acum uh, urmărite în Turcia pentru a acoperi crimele autorităților turce din acele vremuri. Aceste lucruri uh, au fost uh, susținute de premierul Turciei. Mă tem că liderii europeni au făcut prea multe concesii uh, unui astfel de regim atât de puțin democrat și totalitar precum cel din Turcia. Interesul poporului irlandez nu este totdeauna servit de politicile europene dar nici de ieșirea Irlandei de Nord din Uniunea Europeană. Irlanda de Nord beneficiază de pe urma apartenenței, agricultorii noștri primesc plăți directe, studenții de la noi pot călători în Europa pentru a studia și firmele din Irlanda de Nord au acces la o piață de 500 de milioane de consumatori. În plus, măsuri care asigură plata egală pentru bărbați și femei, vacanțe plătite, concediu de maternitate toate acestea nu vor fi oferite de guvernul britanic în cazul unei ieșiri. Sinn Fein nu este un mare fan al Uniunii Europene, dar noi vrem ce e mai bine pentru irlandezi. De aceea, Sinn Fein propune să se voteze rămânem în Uniunea Europeană. Doamna Clooney. Thank you, President M. Mulțumesc, doamna președinte. Economia colaborativă este importantă și trebuie să o păstrăm. Este o luptă pe care trebuie să, la care trebuie să ne angajăm, să ne asigurăm că există o abordare armonizată în acest sector din partea statelor membre, în interesul consumatorilor europeni și al pieței unice. Consumatorii europeni sunt cei care utilizează cel mai mult economia colaborativă. Ea în Franța, de exemplu, 36% din consumatori s-au folosit de economia colaborativă, cum ar fi Airbnb sau alte forme. Și în alte țări s-a întâmplat același lucru. Așadar, această economie colaborativă este folosită și ea uh, a ajuns la 10 uh, miliarde de euro și prognoza este că va fi în creștere. Așadar, consumatorii o utilizează, oferă flexibilitate uh, consumatorilor și, de asemenea, uh, duce la concurență. Cei care uh, această economie colaborativă duce și la crearea de locuri de muncă. Salut așadar prezentarea recentă din partea Comisiei care dorește uh, să existe o abordare armonizată a acestui nou model de economie, dorește să protejeze uh, consumatorii și de asemenea să ofere condiții potrivite pentru ca aceasta să fie implementată în mod corespunzător. Președinte, mulțumesc. Domnul Brennan. Thank you, Chair. Um, the North is... Mulțumesc, domnul președinte. Nord-Estul Angliei are multe de câștigat dacă Marea Britanie rămâne în Europeană. Nord-vestul multe dacă ieșim. Însă beneficiile sunt clare. Uniunea Europeană uh, este bună pentru locurile de muncă, oferă acces la cea mai mare piață unică din lume. Este bună pentru investiții, pentru că um, practic regiunile sărace din Marea Britanie primesc mai mulți bani decât uh, contribuie la bugetul european. Uniunea Europeană ne asigură și securitatea. Trecem acum prin cea mai mare perioadă de pace din uh, Uniunea Europeană de la Imperiul Roman încoace. Uniunea Europeană este bună pentru mediul nostru și pentru zonele noastre rurale, uh, ne protejează apele, ne protejează uh, fauna și ne ajută să luptăm cu schimbarea climatică. Dacă nu suntem atenți și plecăm din Uniunea Europeană, s-ar putea să mai găsim doar Uh, în uh, estul, uh, nord-estul Angliei fermieri adevărați care ar putea ajunge chiar caz de muzeu. Deci n-ar trebui să ieșim. Madam Harkin. Doamna Harkin. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Întrebarea mea e următoarea. Politicienii spun Bruxelles ne-a silit să facem asta când e vorba de prețul la apă. Însă, în realitate, firmele care oferă, care oferă servicii în acest domeniu nu sunt obligate să facă acest lucru. S-a demonstrat clar că se poate respecta practica în vigoare în momentul adoptării directivei, în 2003, nu din ultimii 2 sau 3 ani în 2014, Curtea Europeană de Justiție a decis împotriva Comisiei Europene care a acuzat Germania că nu respectă aceste norme. Însă verdictul este clar. Statele membre au dreptul să decidă cum se recuperează aceste costuri fără a le generaliza uh, pe tot toate serviciile asociate cu livrarea de apă. În acest caz, ce e bun pentru Germania e bun și pentru Irlanda și acei politicieni irlandezi care dau vina pe Bruxelles din motive proprii nu au de fapt nici un temei juridic să o facă. Doamna Sârb urmează. studiu recent arată că unul din trei copii între 6 și 9 ani în uniunea europeană este fie obez fie supraponderal

Ele uh, au reprezentat o bază importantă pentru creșterea populației. Revoluția industrială însă a adus cu sine um, o tendință de migrație către orașe, uh, iar populația a părăsit zonele rurale tot mai mult. În majoritatea statelor membre, uh, în zonele rurale a rămas mai puțin de jumătate de populație, iar această tendință are uh, într-adevăr efecte pozitive asupra anumitor uh, sectoare, cum ar fi educația, sănătatea, transportul, însă zonele rurale își pierd viitorul în toate privințele. Productivitatea este afectată și, în plus, și um, tradițiile culturale sunt periclitate. Multe state membre suferă, uh, mai ales după aderarea din 2004, de pe urma acestei tendințe noi, nou dezvoltate. Președinte, mulțumesc. Doamna Rees nu este prezentă. Doamna Marias. Domnul Marias. Simera, animera tisepetiu, επαιτίου της Mulțumesc. Aliații au luat o decizie în 1944 în Normandia care a jucat un rol major în uh, înfrângerea uh, nazistilor. Astăzi, uh, la aniversarea acestui eveniment, s-a vorbit despre cetățenii albanezi care au fost condamnați de către greci ca fiind criminali de război și care au uh, lucrat în timpul uh, ocupației germano-italiene cu SS-ul și cu Wehrmachtul. A venit însă vremea acum ca grecii să uh, ceară daune din partea Albaniei uh, pentru practicile din uh, timpul războiului, când Albania uh, a cooperat uh, cu uh, Germania nazistă. Iram nu a acceptat toate acestea. În 1945, Grecia nu a acceptat prezența albanezilor la întâlnirea de la Paris, pentru că ei au continuat să refuze să plătească daune Greciei. Asta s-a întâmplat și în cazul nemților. Timp de trei ani a existat forțe de ocupație ale acestei țări în țara mea. Domnul Talicabra. Președinte, ieri domingo... Mulțumesc, doamnă președintă. Ieri, 5 iunie, a avut loc o mare demonstrație în Barcelona în uh, apărarea euro. O continuare a demonstrațiilor care au început cu patru luni în urmă, guvernul spaniol a venit cu un plan de ordin ideologic considerat contrar directivei cadru privind apa. Nu vor măsuri polit- sociale, dar cu acest plan, iată, doresc să pericliteze deltei vorbim de o cantitate insuficientă de apă disponibilă. Mă alătur și eu miilor care au manifestat și cer comisiei să interpeleze guvernul spaniol și să-i ceară să renunțe la acest plan. Este vorba de un râu important pentru mediul înconjurător. Doamna Ward. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, dumpingul în domeniul oțelului continuă, iar din cauza unor grup irresponsabil statele membre care blochează în continuare propunerea Comisiei pentru de tarife echitabile, apar în continuare probleme. Cu toate acestea, am câteva vești bune. două dintre fabricile de oțel au fost uh, achiziționate pentru prețul de o liră sterlină de uh, o altă companie și locurile de muncă au fost asigurate. 4.000 de locuri de muncă în lanțul de aprovizionare din Regatul Unit și Franța au fost astfel salvate. În continuare ne vom lupta pe această cale și vom încerca să uh, respectăm această industrie. Lucrăm împreună cu uh, companii precum Sue Heyman sau uh, cu Alan Smith și cu sindicatele pentru a înainta pe această direcție. Cooperarea și solidaritatea sunt importante și dacă ele există în relația între politicieni, lucrători și, poli- uh, și uh, lideri, atunci funcționează. Mulțumesc vnitřní trh právě eh, aș dori să mă refer la piața unică și la modul în care, în ceea ce privește drepturile de autor, nu funcționează. În Europa avem sistemul unei gestionări comune a drepturilor, care ar trebui să se asigure că aceste drepturi sunt respectate și că deținătorii acestor drepturi uh, beneficiază de acestea cu adevărat. Pentru utilizator, acest lucru presupune că uh, operele sunt accesibile. Însă, aceste societăți îi reprezintă numai pe acei deținători ai drepturilor care se găsesc într-un anumit sector și nu există o aprobare sau o autorizație la nivel de Uniunea Europeană în acest domeniu. Cred că acesta este o problemă și Uniunea Europeană ar trebui să reglementeze acest sector astfel încât să există anumite aprobări la nivel comunitar. Mulțumesc! Doamna Matias. doamnă președintă după amenințările sistematice împotriva Portugaliei, președintele Comisiei a spus că nu vor exista uh, sancțiuni împotriva Franței, pentru că Franța este Franța. Președintele Eurogrupului cere însă sancțiuni pentru toți. Aceasta este contribuția sa pentru stabilitate. Când anumite state uh, membre nu reușesc să facă tot uh, ce li se cere, conducătorii europeni fac tot posibil pentru ca cetățenii uh, să uh, rămână în, afar, în uh, afara crizei. Dacă n-ar fi fost suficientă criza legitimității europene, iată că am ajuns în fața unui dezastru economic și social din cauza austerității. Acest uh, rezultat uh, este cel al politicii uh, lansate de la nivel european, dar Comisia ne spune că, până la urmă, vorbim despre a pune rațiunea în fața ego-ului. Însă, până la urmă, tot ce s-a întâmplat a fost echivalentul unui sabotaj economic. Aș dori să vă întreb ceva, domnule comisar. aduceți un serviciu Europei și acționați așa cum ar trebui. Mulțumim. Domnul Khan. Doamnă președintă, mai sunt doar 17 zile până la votul britanic privind apartarea Uniunea Europeană. Este o decizie de importanță covârșitoare, importantă nu doar pentru Regatul Unit, ci pentru toate statele membre. Riscul ieșirii este uriaș, ar însemna un șoc imediat și o recesiune. 3 milioane și jumătate de locuri de muncă puse în pericol, măsuri de protecție socială care ar putea să dispară. Campania pentru ieșire nu a dat niciun răspuns la aceste posibile amenințări. Din potrivă, ei recurg la o tehnică panicardă, sperind lumea cu un posibil val de imigrație. Toți imigranții care vin după ei sunt criminali sau uh, persoane care cer ajutor social fără merit. Eu știu din experiență directă că e vorba de oameni care contribuie la dezvoltarea economiei și societății Marii Britanie. Sper că cetățenii europeni și știu că cetățenii europeni vor vedea că acestea sunt minciuni și vor vota rămânem. Mulțumim, doamna Tun. Dragi colegi, uh, Letonia, în Letonia și Estonia locuiesc foarte mulți uh, cetățeni lipsiți de stat. Ei sunt fost cetățeni uh, ruși. 6% din uh, populația estonă uh, reprezintă această categorie de cetățeni. Aceasta este o problemă importantă la noi care nu a fost încă soluționată. În ambele țări, aceste persoane nu beneficiază de dreptul la vot. Uh, nici uh, la alegerile prezidențiale, nici la cele locale. Au fost însă 7.000 uh, de semnături pentru ca acești apatrizi să poată participa pentru a putea beneficia și ei de reprezentativitate. Există multe motive pentru a milita pentru o schimbare. În Letonia, numărul de locuri care este alocat uh, în Parlamentul European pentru aceste țări este disproporționat. Doresc ca uh, acești cetățeni se va patri să beneficieze și ei de drepturile pe care le merită. Mulțumesc. La One Minute Speeches nu avem procedura de cartonaș albastru, îmi cer scuze. Dau cuvântul domnului Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Juncker, domnule Draghi. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Juncker, domnul Draghi și compania. Faceți un efort și ascultați cu atenție ceea ce vă spunem. În numele lucrătorilor și poporului portughez, ar trebui să uh, damnați guvernul care v-a aplicat uh, politicile. Am reușit să eliminăm uh, reducerile salariilor din uh, administrație, să creștem salariul minim, să consolidăm prestațiile sociale, să consolidăm și, consolidăm și beneficiile uh, legate de pensii și toate acestea printre alte măsuri. S-a restabilit în administrație timpul de lucru 35 de ore. Toate acestea au fost importante însă să încercăm să facem și mai multe. Domnule Juncker, Franța este Franța, însă Portugalia este și ea Portugalia. Este o țară cu istorie, cu un uh, uh popor care își dorește independența și care își va rescrie cu propriile mâini uh, istoria și destinul. Domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Juncker, în 31 mai, a mers la Congresul Primarilor francezi și le-a spus că voi sunteți Europa. Nu, domnule Juncker, dumneata ești Europa. Politica de austeritate care înfometează comunele, dumneavoastră sunteți primarii, sunt victime și dumneavoastră le sunteți călău. Spuneați că Franța beneficiază de 27 de miliarde de fonduri structurale pe șase ani, dar în realitate costurile pentru Uniunea Europeană sunt de două ori mai mari pentru, în ceea ce uh, privește Franța. Spuneați că Comisia are un suflet. Nu, sunteți un reprezentant al oligarhiei financiare care îi zdrobește. S-a văzut asta în scandaluri. Lux, uh, LuxLeaks ieri, Panama Papers astăzi. Însă primarii nu s-au lăsat păcăliți. Tot mai mulți se alătură celor pe care cu dispreț îi numiți populiști și care de fapt sunt patrioți. Mulțumim. Domnul Papadakis. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλθει στην Ελλάδα αφού... În uh, Grecia au, uh, fost, au existat o serie de tensiuni În același timp, au fost uh, planificate, a fost planificată o nouă legislație privind condițiile de muncă, care amintește de um, condiții de muncă foarte grele, însă condiții asemănătoare cu cele care există în alte state uh, membre ale Uniunii Europene. Sunt practici uh, care uh, există în uh, Europa, dar ca urmare a acestora foarte mulți lucrători își pierd locurile de muncă. Contractele colective de muncă sunt tot mai uh, severe, anumite drepturi sunt încălcate, iar capitaliștii câștigă tot mai mult. Acestea sunt stimulentele pentru investiții, investiții care, uh, așa cum s-a uh, întâmplat în Grecia și Franța, au fost convenite și totul pe spinarea lucrătorilor din aceste țări. Iar noi trebuie să uh, reacționăm și să ne luptăm împotriva acestor lucruri, să încercăm să recuperăm ceea ce am pierdut și să spargem această putere a capitalismului. Mulțumesc, cu aceasta s-a încheiat uh, runda de One Minute Speeches. Vom continua sesiunea noastră mâine, începând cu ora 9 dimineața. Agenda a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Cu aceasta ședința noastră se suspendă.